este format de declarațiile ale Consiliului și ale Comisiei pentru a pune capăt hărțuirii sexuale și violenței împotriva femeilor în spațiile publice. Primul vorbitor va fi doamna comisar Crețu. Aveți cuvântul, doamna comisar. Madame președinte. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați. Cred că este foarte important să avem acest subiect pe ordinea de zi să punem capăt violenței împotriva femeilor. După cum știți, acest subiect este o prioritate pentru Comisie și, evident, nu putem accepta sau tolera niciun fel de violență. De asemenea, trebuie să subliniez de la bun început foarte clar că problema securității publice și a ordinii publice nu țin de competența Uniunii Europene, ci de competența statelor membre. Violența bazată pe gen Uh, încalcă drepturile fundamentale ale victimelor și este clar o expresie a inegalității între femei și bărbați. Violența împotriva femeilor, incluzând uh, hărțuirea sexuală și violența sexuală, este de neacceptat oriunde s-ar întâmpla, oricare ar fi împrejurările și indiferent care ar fi uh, contextul în care se întâmplă. Toată lumea în Europa trebuie să respecte valorile fundamentale pe care se bazează Uniunea Europeană. Atacul sexual nu este ceva nou. Agenția, Agenția pentru Drepturi Fundamentale, într-un studiu, arată că jumătate din femeile din Uniunea Europeană s-au confruntat cu hărțuire sexuală. Mai bine de o femeie din zece din Uniunea Europeană spun că au fost victime, una, victima violențelor sexuale și una din 20 a fost violată. Trebuie să ne asigurăm că străzile, piețele și gările noastre sunt sigure pentru femei și pentru fete. Trebuie să creăm mediul prin care femeile nu se tem să uh, raporteze violența sexuală și hărțuirea sexuală dacă au, uh, chiar dacă s-au întâmplat în cursul unui jaf. Și trebuie să ne asigurăm că făptașii sunt uh, uh, condamnați Evenimentele din Germania din ultima noapte a anului 2015 au atras atenția asupra atacurilor sexuale în uh, spațiile publice. Salutăm măsurile propuse în Germania pentru a rezolva acest lucru prin prevederi mai uh, stricte în codul penal național uh, vrem să avem un schimb de păreri în dezbaterea între miniștrii de justiție. Convenția ONU în ceea ce privește prevenirea și combaterea violenței domestice, Convenția de la Istanbul, uh, stabilește niște standarde obligatorii din punct de vedere juridic la nivel internațional, pe care, astfel încât părțile trebuie să protejeze femeile și fetele de uh, violența uh, bazată, pe gen. Comisia se află într-o etapă avansată în ceea ce privește o posibilă aderare la Convenție. Un, pris, un prim pas concret a fost publicarea unei foi de parcurs de către Comisie în octombrie 2015. Uniunea Europeană a adoptat măsuri juridice care oferă sprijin și protecție victimelor. O problemă este însă că nu suficiente victime ale uh, violenței sexuale uh, fac plângere la poliție. Uh, și aici asta ar conta foarte mult în uh, crearea unei rețele de suport în statele membre. Există o directivă privind drepturile victimelor care acordă victimelor drepturi la informare, traducere, uh, Uh, și sprijin în timp ce poliția investigează cazul. Nevoile specifice ale victimelor uh, violențelor sexuale sunt subliniate aici. Ar trebui să aibă acces la un sprijin specializat și trebuie să existe măsuri speciale pentru a le proteja uh, să nu fie atacate chiar și mai mult în timpul procedurilor juridice. Știm cu toții că legislația, doar legislația nu este suficientă și tocmai de aceea finanțăm proiecte care au un impact real în viața femeilor și fetelor din Europa prin programele noastre de cetățenie. Există deocamdată două solicitări de propuneri și avem peste 3 milioane de euro care sunt disponibili pentru proiecte naționale sau transnaționale care să um, consolideze drepturile victimelor și mai avem încă 3 milioane de euro disponibile pentru proiecte de traducere care să combată violența sexuală și hărțuirea sexuală. Egalitatea dintre bărbați și femei este unul, una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene și rămânem angajați în continuare uh, în eforturile noastre de a obține egalitatea între bărbați și femei. Eforturile noastre de a combate combate această violență bazată pe gen sunt doar o parte din eforturile pe care le facem și vă asigur că în anii următori vom lua o serie de măsuri pentru a îmbunătăți Uh, calitatea legislației. Vă mulțumesc foarte mult și aștept cu interes uh, dezbaterea noastră și aș dori să, să vă transmit din partea colegei uh, Iurova, care nu a putut să fie astăzi aici din cauza altor angajamente, să vă transmit că își cere scuze. Mulțumesc! Mulțumesc, vreau să informez pe colegi că un, în urma unui acord cu Uh, grupurile politice, Consiliul nu va lua parte la această dezbatere și primul vorbitor este doamna Holmeier. Doamna președintă, doamna comisar, dragi colegi, dragi colegi, în urma evenimentelor din uh, Köln, această temă a violenței sexuale îndreptate împotriva femeilor a căpătat o nouă dimensiune și, din fericire, este discutată în mod public. În Köln a fost vorba în mod, în mod predominant de făptași uh, care provin din nordul Africii, care au agresat sexual uh, femei. Chiar dacă aceasta a fost realitatea în Köln, nu trebuie să uităm că acest lucru se poate întâmpla și în uh, discoteci. Există făptași agresori sexuali care nu au o origine nord-africană. Peste tot se ajunge la violență și uh, violență sexuală îndreptată împotriva femeilor. Din punctul meu de vedere, în uh, Germania, ca peste tot, asemenea fapte trebuie să fie pedepsite și mi se pare foarte bine, doamna comisar Crețu, că ați atras atenția asupra necesității ca aceste fapte să fie aduse în fața uh, tribunalelor din păcate, în continuare, în foarte multe state, femeile sunt uh, cele care trebuie să dovedească cum s-a întâmplat fapta respectivă, un lucru care, pentru o femeie care a trecut printr-o uh, a fost agresată sexual, este foarte dificil. Pe de altă parte, trebuie să fim foarte atenți că nu există zone din care statul uh, s-a retras, autoritățile statului s-au retras. În plus, trebuie să fim atenți să nu cerem femeilor să stea la distanța, la, la distanța de un braț față de bărbați sau că nu mai pot ieși în fuste mini pe stradă. Există în, în Europa, trebuie să fie respectată egalitatea între bărbați și femei Um, spre deosebire de alte state unde violența împotriva femeilor este la ordinea zilei. Vă mulțumesc, care acum cuvântul doamna Arena. Mulțumesc, doamna președinte. În Europa, o femeie din trei a fost, este sau va fi victima violenței în general este victima violenței uh, partenerului, a unui prieten sau a familiei. 13 milioane de femei au fost victimele unor fapte de violență și în 2012 eram departe de criza migratorie. Iar uh, aici uh, violența împotriva femeilor nu i-a așteptat pe migranți și orice acte trebuie pedepsite și orice făptaș trebuie pedepsit, oricare ar fi originea, religia sau clasa socială din care vin. Este regretabil ce s-a întâmplat la Köln. Trebuie să identificăm și să urmărim pe făptași dar uh, dacă adoptăm o atitudine rasistă, nu o să împiedicăm violența împotriva femeilor nici în spațiu public, nici în spațiu privat. Trebuie să avem o abordare de fond, trebuie să luptăm împotriva ideilor preconcepute a stereotipiilor. Uh, pentru că o, o, un bărbat independent, o femeie independentă, un, om put, un bărbat puternic, o femeie slabă. Trebuie să ne gândim la publicitatea din Europa care nu este făcută de uh, agenții uh, minore, ca să vedem cum aceste idei preconcepute sunt parte din cultura noastră. Ce, și vedem acum că emoția este mai tare decât rațiunea. Fac acum apel la rațiunea pe termen lung și să uh, aplicăm strategia votată azi dimineață în favoarea egalității dintre bărbați și femei. Mulțumesc! Doamna Vișnievska are acum cuvântul. Szanowna Pani Przewodnicząca, drogie koleżanki. Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor. numerele masive, cifrele masive de atacuri care au loc în Uh, orașele europene sunt un semn că politica noastră multiculturală a dat uh, greș. Nu e de mirare că poliția germană nu a reacționat în noaptea de revelion și unii dintre ei chiar au susținut că victimele au provocat situația, au provocat atacurile din cauza că s-au parfumat sau s-au îmbrăcat, uh, știu eu cum. Suntem forțați în propria noastră țară, să, în propria noastră casă, să adoptăm legile altora. Vicepreședintele Timmermans a spus că este o lipsă de ordine publică și nu este niciun fel legată de criza migranților. Întrebarea mea este cât timp intenționează Uniunea Europeană să uh, țină renumele uh, politicii de migrare deasupra uh, politicii privind femeile. Știți ce se întâmplă în centrele de refugiați? Vom înceta vreodată să vorbim despre uh, această idee de a opri violența și vom începe vreodată să facem ceva astfel încât femeile din Europa să se simtă în siguranță. Eu sunt uluită că cineva poate să fie uh, atât de orb în fața acestui nou val de violență împotriva uh, femeilor. The microphone, please. Oh, it's actually on. <laughs> Doamna Mlina. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, stimate colegi, stimate, stimați colegi. Mă bucură să văd cât de multe feministe există în Europa. În cele din urmă, toată lumea înce- pare să, fi înțele- să înțeleagă că un nu din partea unei femei înseamnă un nu. Însă mă întreb de ce 25% din uh, europeni consideră că o fată cu o fustă mini Uh, duce la atrage asupra sa anum, anumite probleme. Situația este foarte simplă. Atacurile din Köln au fost folosite într-un mod populist pentru uh, a-i denigra pe refugiați. Drepturile femeilor în acest context au un rol subordonat și vă pot da un uh, exemplu. Femeile se plâng de foarte, de foarte mulți ani de agresiuni sexuale cu ocazia festivalului Oktoberfest din Bavaria și uh, Uh, nu s-a întâmplat nimic în urma acestor uh, plângeri. Deci vă mulțumesc pentru acest sprijin uh, feminist, însă nu avem nevoie de o, un număr mult mai mare de feministe în acest moment. Este evident că evenimentele din Căln sunt cauzate de o lipsă de, integr- de integrare și de o stabilire a autorităților de stat. Însă, nu avem nevoie de o nouă percepție a rolului femeii în, în societatea noastră. Făptașii trebuie să fie pedepsiți indiferent de originea lor sau de cine sunt acum. Avem nevoie de un cadru european și de o punere în aplicare a acestuia pe plan național. Este clar că există și diferențe culturale, nimeni nu poate nega acest lucru. Diver, există diferențe culturale în între statele membre ale Uniunii Europene și între statele Uniunii Europene și cele terțe. În loc să devenim victimele propriei noastre frici, cred că ar trebui să trecem la măsuri pozitive, să încercăm să facem față cât mai bine fluxului de refugiați. Cele spuse de cancelarul Angela Merkel sunt uh, adevărate. Uh, dacă punem aceste cifre în perspectiva mărimii Uniunii Europene, credeți-mă, vom putea să facem față acestei probleme. Doamna Trebesius dorește să vă adreseze o întrebare. O acceptați? Vă rog. Doamna Mlinar, ați spus că 25% sau uh, li se, că 25% din populația germană ar fi de acord ca fetele să nu mai poartă fuste scurte. Fusese o cerere a unui, uh, a unui director din partea unei școli, ați dat exemplul Oktoberfest, deși de mai multe ori în cazul Oktoberfest um, chestorul șef din München a, a spus că numărul agresiunilor sexuale nu, sunt atât, nu, nu este atât uh, de mare. Și ce se întâmplă cu uh, afirmațiile din Hamburg referitoare la modul de a se proteja față de refugiați? Aceste declarații uh, nu sunt corecte. Nu ați spus dumneavoastră, ce ați spus dumneavoastră nu e corect și anume ce am spus eu nu era spus de mine erau date de la Eurostat, deci nu are legătură cu ce ați uh, pretins dumneavoastră acum. Până la urmă, noi știm că violența la adresa femeilor se întâmplă și, indiferent de cine sunt autorii ei, situația trebuie să se schimbe. Eu nu vreau să fac diferențe, dar nu vreau să mă port ca feministele oportuniste care apar acum uh, peste tot, ci vreau sincer să susțin egalitatea între femei și bărbați. Mulțumesc. Doamna Bjork, aveți cuvântul. Mulțumesc. Este o dezbatere esențială pentru că toate cele care văd chiar de la o vârstă fragedă că există pericole în spațiile publice, la școală, pe stradă, uh, fetele sunt hărțuite, sunt supuse violenței, plus uh, perspectivele sexiste, mm, discriminatorii, amenințările din partea bărbaților, uh, deseori bărbați albi, europeni, Violența la care sunt supuse femeile este un uh, fenomen uh, și mondial și european și trebuie să facem mai multe pentru a o combate. Toate femeile trebuie să obțină dreptul de a fi ascultate de poliție. Trebuie să luptăm pentru o Europa mai feministă. Nu trebuie să mai tolerăm ca dreapta sau extrema dreaptă să uh, dispună de corpurile noastre în scopurile lor rasiste. Corpul femeilor este important, aparține strict femeilor uh, și aici uh, intervin problemele legate de sexualitate, de avort. E vorba de libertatea femeilor. Ultima dată când am vorbit despre acest subiect, nu am avut o participare prea mare, iar astăzi asistăm la o polarizare și la crearea de amenințări. Trebuie să ne batem pentru egalitate, pentru libertatea femeilor, în fiecare zi aici în Parlament. Mulțumesc! Doamna Bioc, doamna Vișnievska dorește să vă adreseze o întrebare prin cartonașul albastru. Vă rog, aveți 30 de secunde. Bardzo. Szanowna Pani, czy nie uważa Pani, że używa Pani w dyskusji... Mulțumesc. Cred că în această discuție nu e corect să aducem argumente care se exclud reciproc. Cuvintele pe care le-ați spus dumneavoastră la adresa deputaților de la dreapta spectrului politic nu sunt demne de cineva care este deputat în Parlamentul European. Și uh, eu, ca persoană uh, din spectrul politic de dreapta, nu îmi doresc să fiu văzută așa. Da, de fiecare dată când vorbim despre drepturile femeilor și despre egalitate, despre dreptul femeii de a Uh, dispune de propriul corp uh, abordăm subiecte ca egalitatea dintre bărbați și femei, egalitatea economică, um, tot repetăm aceste lucruri și există persoane care se opun uh, drepturilor femeilor în uh, Europa și fac o utilizare rasistă a acestui uh, subiect. Este pur și simplu o ipocrizie. Doamna Reinke de la Verzi. Mulțumesc foarte mult violența uh, sexualizată în spațiu public sau privat nu este doar uh, o chestiune uh, sau un cal de bătaie al feministelor pentru că ar fi ele frustrate. Este pur și simplu o chestiune esențială în legătură cu valorile UE și internaționale. Dacă nu punem capăt violenței împotriva sexuale împotriva femeilor, nu putem uh, să uh, abordăm probleme mai uh, ample. Trebuie să abordăm aceste probleme și trebuie să impunem uh, uh, anumite campanii de conștientizare, chiar dacă unele sunt mai uh, greu de pus pe picioare. Trebuie de asemenea, să vedem care mai sunt lacunele în educație în legătură cu această violență sexuală împotriva femeilor. Da, trebuie să vorbim despre, despre bărbații uh, din sistemul patriarcal. Trebuie să vorbim despre faptul că femeile sunt încă supuse într-un sistem patriarcal uh, dominant, uh, masculin, nu pot să dispună de corpul lor, etc. Există o serie întreagă de eh, abordări în domeniul academic, însă orice facem nu trebuie să atâțăm lucrurile, nici să găsim țapi ispășitori Mie mi s-a spus acum câțiva ani să încetez cu feminismul și sunt chiar amenințată acum pentru că nu fac suficiente pentru a proteja femeile de violență. Ce cinism! Mi s-a făcut uh, silă de oameni din această aulă care instrumentalizează corpul meu și valorile mele pentru o agendă politică. Dacă dorim să punem capăt acestei violențe sexuale și pentru egalitatea pentru toți, trebuie într-adevăr să abordăm uh, răul de la rădăcină, să avem toate instrumentele în mișcare și să nu mai avem uh, dezbateri rasiste și sterile. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Doamna Parker de la EFDD, 3 minute. It's okay for MEPs E în regulă ca eurodeputații care nu au nici responsabilitate, nici competențe, se spune că avem, o, că avem nevoie de porți deschise și de afluxuri de persoane, dar pentru cei din lumea reală este o problemă și Comisia ar trebui să recunoască că există o legătură între migrație și atacurile de la Köln și din alte părți la adresa femeilor. S-a spus public acum uh, două săptămâni că au fost implicați migranți în aceste atacuri și comisia o neagă. Dacă ar fi fost vorba de fica dumneavoastră, de mama dumneavoastră, de o prietenă, la fel ați fi negat. Asta se întâmplă când deschizi porțile către alte uh, cetățeni din alte state și din alte culturi. Acolo femeile sunt cetățeni de mâna a doua și acest lucru este ascuns nouă de uh, poliție, de presă și de politicieni. E posibil ca unele partide politice să aibă de câștigat din această politică și uh, dacă niște politicieni germani spun că femeile ar trebui să se îmbrace altfel în spațiul public, e o rușine. Mi se pare că acești politicieni își întorc spatele oamenilor de rând din cauza dorinței de a câștiga avantaje politice. Și ce se întâmplă când migranții vor primi cetățenie europeană? vor avea dreptul să facă ce vor fără să li se verifice uh, cazierul. În 2015, sute de mii de migranți ilegali au fost opriți la intrarea în Regatul Unic, nu au fost lăsați să intre. Uh, Asta arată care este anvergura problemei și dacă ne uităm uh, la mai multe date, zeci de mii de copii migranți lipsesc, sunt uh, dați dispăruți. Se uh, declară de către Europol că ei au fost făcuți sclavi sexuali și exploatați de bande de infractori și nici măcar nu i-am mai menționat pe uh, miile de morți din Mediterană și toate persoanele dispărute. Uh, deci, uh, acești migranți nu numai că reprezintă un pericol pentru noi aici la noi acasă, ci uh, sunt un pericol și pentru femeile și copiii care încearcă să ajungă într-un loc sigur. Sigur că femeile nevinovate și copiii nevinovați trebuie adujați, ajutați, dar nu aceasta este soluția. Convenția de la Geneva, care protejează pe cei care fug de conflicte, a uh, dus la sosirea mai multor milioane de refugiați în Europa în 2015. Iar uh, legile europene care permit libera circulație permit traficul de persoane în întreaga Europa a acestor migranți fără niciun fel de controle. Pericolele sunt foarte mari și s-a văzut bine ce s-a întâmplat la atacurile teroriste de la Paris. Teroriștii și infractorii pot să circule liber prin Uniunea Europeană grație legilor europene. Uniunea Europeană pune femeile în pericol și e clar că nu are o soluție la această criză femeile și bărbații sunt victime ale cetățenilor din state terțe. Trebuie să ne controlăm frontierele și trebuie să ieșim din Uniunea Europeană. Parker. Doamna Parker, aveți un cartonaș albastru de la doamna Reintke. O acceptați? Acceptați întrebarea? Nu? Nu aud ce ați spus. Nu o acceptați. Nu o accept. Urmează acum doamna Meyer de la ENF, un minut voorzitter ik ben. mulțumesc foarte mult uh, doamnă președinte eu sunt furioasă de ce se întâmplă la vârful uniunii europene care vorbesc despre securitate dar nu fac nimic. acum pericolele sunt reale deoarece vedem că avem o adevărată islamizare care se petrece în Uniunea Europeană, amenințări la adresa femeilor, am văzut ce s-a întâmplat la uh, Köln, la Frankfurt, la uh, Anvers și așa mai departe, femei hărțuite, femei violate, pentru că un adevărat jihad sexual se petrece în acest moment. Unii spun că nu are nicio legătură cu imigrația, ci e o chestiune de ordine publică. Dar cum îndrăzniți să spuneți așa ceva? Este un scandal. Uh, să folosiți acest argument. Uniunea Europeană, spațiul Schengen, astea sunt adevăratele eh, cauze. Asta facilitează acest război, acest jihad, jihad sexual care se petrece și asta deschide porțile barbariei și islamismului. Trebuie să deislamizăm țările noastre. Mulțumesc. Domnul Rudolf Oich de la Neafiliați, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Șvața, apărătoare a drepturilor femeilor, a descris aceste excese de violență ca fiind uh, produsul unei uh, integrări eșuate, care de fapt niciodată nu a funcționat. Sunt produsul unei toleranțe false. Închei citatul. Și bine a spus această doamnă. Avem politicieni care au dus timp de zeci de ani o politică a granițelor deschise și au predicat o toleranță greșit înțeleasă. În 4 uh, septembrie s-a ajuns la apogeu când doamna Merkel a spus că nu mai e nevoie de niciun fel de controle la frontieră și astfel a uh, riscat, a pus în pericol însuși, însuși spațiul Schengen. Ce s-a întâmplat la Köln uh, a fost foarte grav și statisticile au fost falsificate în legătură cu acele atacuri și uh, presa, din dorință de corectitudine politică, a susținut această atitudine greșită, pentru că poliția a ascuns faptele. Doamna comisar a spus-o chiar ea însăși. Președinta îl întrerupe pe vorbitor. Urmează acum doamna Le Grip, două minute doamnă președinte în această seară la o oră din păcate târzie dar ne am obișnuit deja cu atunci când vorbim despre egalitatea, de, mm, egalitatea femeilor. Așadar, ne-am reunit în această seară pentru a vorbi despre violențele împotriva femeilor, despre hărțuirea sexuală. Și facem asta nu pentru că ar fi un exercițiu ritual la care, uh, pe care îl facem o dată pe an, ci pentru că și, nu pentru că ar fi o simplă onorare a Zilei Internaționale împotriva violenței împotriva femeilor uh, sau uh, pentru că ar fi o simplă întrebare orală la care trebuie să căutăm un răspuns. Nu, pentru că este o situație șocantă. O situație șocantă în Germania, în întreaga lume. Uh, o situație de hărțuire sexuală în masă care a avut loc în uh, Köln și în alte orașe uh, din Germania la sfârșitul anului trecut. Uh, un fapt nou care nu mai avusese loc în, pe continentul european, un act de violență în masă, un act agresiv într-un spațiu, într-un spațiu public. Violența împotriva femeilor nu are religie, nu are naționalitate, nu are culoarea pielii, nu are origine. Știm că sexismul, uh, macismul, violența, violența conjugală, violența intrafamilială nu sunt apanajul niciunui grup este un flagel uh, despre care vorbim deseori aici în uh, această instituție și mm, de care ne amintim mai ales în noiembrie cu ocazia Zilei Internaționale împotriva violenței împotriva femeilor. Este însă clar că nu putem să ne mai eschivăm, nu putem să ne uităm în altă parte, nu putem să negăm realitatea, ceea ce s-a întâmplat nu s-a mai întâmplat niciodată până acum, cel puțin nu așa, trebuie să fim solidari, o filozof, un filozof francez ne cere președinta întrerupe. Are acum cuvântul doamna Giufrida, două minute. Grazie, președinte. Mulțumesc. mulțumesc. Ce s-a întâmplat la Colonia ceva foarte grav. Trebuie să fie pedepsit cu multă, multă severitate și asta nu trebuie să uh, alimenteze dezbaterile periculoase, populiste care vor să distrugă Europa. Toată lumea trebuie să condamne ce s-a întâmplat de anul nou la Köln. Și bineînțeles că trebuie să ne gândim că e vorba de un adevărat atac terorist la adresa Europei pentru a destabiliza și mai mult. Echilibrul nostru este foarte fragil astăzi, însă asta nu trebuie să ne facă să generalizăm lucrurile și să arătăm cu degetul pe toți migranții, chiar dacă printre acești migranți, printre acești mii de oameni erau și migranți. Asaltul pe care l-au dat în acea seară a fost o adevărată operațiune paramilitară care a prevăzut foarte clar consecințele care urmau să aibă loc. O operațiune de molestare atât de vastă, atât de hotărâtă, nu poate să fie văzută doar ca un gest împotriva femeilor. A fost o adevărată sfidare împotriva societății, împotriva culturii noastre, împotriva libertății noastre. Să-i arătăm uh, pe, cu degetul doar pe străini în care uh, uh, în rândul migranților ca fiind autorii acestor acte nu ne va ajuta nici măcar pe femei. Un episod care a șocat uh, lumea, însă un astfel de episod, bineînțeles, este doar o picătură de apă în, cot- în cotidianele violențe la care sunt supuse femeile noastre zi de zi. Trebuie să luăm la cunoștință aceste lucruri și trebuie să ne gândim că femeia ca și obiect, obiect este o adevărată cultură astăzi Trebuie să existe condamnări foarte severe, dar mentalitatea abuzului a, a, a tot puterniciei este trebuie să fie combătută prin educație, educație pentru respectul ființei, pentru respectul femeii. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Domnul Gerike, un minut 30. Mulțumesc, doamnă președinte. Mie mi se pare greșit ca atunci când colegii au alte păreri să fie descriși decât drept rasiști. Doamna comisar Crețu, da, de la anul nou încoace, Căln este un simbol al violenței sexuale. Dar Căln are o istorie uh, nu s-a susținut suficient poliția, nu s-a investit în poliție și nu s-au combătut destul infractorii. Și în întreaga Europa situația este similară. Noi vrem să punem capăt violenței la adresa femeilor. În Uniunea Europeană o femeie din trei a suferit uh, violență corporală sau sexuală. Sau sexuală. În Germania la 68 de minute odată o femeie este violată. Nu mai putem trece sub tăcere aceste lucruri. Kölnul a schimbat totul. Atacurile sexuale de la anul nou au uh, adus această problemă în atenția publică, pentru că și de fapt chiar era momentul să discutăm acest lucru. Eu mă bucur că Parlamentul European a luat inițiativa de a, de, de a uh, organiza această dezbatere cu uh, bătaia europeană. Uh, E important să vorbim despre fapte, dar este nevoie și despre o, e, și e nevoie și despre o situație juridică clară. Și aceasta diferă de la un stat la altul. De exemplu, în Germania se vorbește doar despre o infracțiune sexuală când femeia este considerată uh, a se fi aflat într-o situație neajutorată. Uh, și pot să vă dau un exemplu, dar din păcate am depășit timpul. Ar trebui să vorbim despre... Doamna președintă îl întrerupe pe domnul Gerike. Domnule Gerike, o să îi tratez pe toți la fel și cine depășește timpul nu mai poate vorbi. Urmează doamna Besera, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. aceste acte sunt comise de niște criminali. Criminalii trebuie acuzați, puși sub acuzare și condamnați. Cred că suntem cu toții de acord. Țin să felicit președinția uh, olandeză privind ratificarea Convenției de la Istanbul, care acoperă acest subiect al uh, uh, violenței împotriva femeilor și aș întreba Consiliul dacă uh, se, preve- se preconizează o ratificare a Uniunii Europene în acest an. Um, și o întrebare către Comisie. Avem uh, din 2012 o directivă privind victimele uh, acestor gen de uh, acestor genuri de, delic- de delicte? Cum putem să știm ce efecte are? Mulțumesc, uh, doamna Ernst, un minut jumătate. Atunci când am auzit de evenimentele de la Köln, uh, mi s-a părut extrem de grav, mi s-a tăiat respirația pentru că s-a ajuns la o violență la adresa femeilor de proporții nebănuite. Trebuie să luăm măsuri și nu trebuie să sacrificăm această dezbatere și să abuzăm de această dezbatere pentru scopuri naționale, pentru o vânătoare de vrăjitoare, de naziști din politica națională și așa mai departe. Trebuie să ne gândim că această violență la adresa femeilor nu ține de etnie, ci ține de patriarhat și trebuie să vorbim despre acest lucru și trebuie să vorbim despre un cadru juridic mai clar de condamnare a sexismului inclusiv la noi în Germania și pentru germani. Femeile nu trebuie să se mai teamă să meargă în justiție uh, și să îi dea în judecată pe cei care le fac rău femeile care sunt reprimate, care sunt uh, sufocate, care nu sunt lăsate să se exprime și chiar uh, sunt atacate, trebuie să beneficieze de dreptate. Este o problemă socială care trebuie recunoscută de noi toți în toate statele membre și nu trebuie să devină o victimă colaterală. Trebuie ca victimele să fie ajutate cât timp au nevoie, trebuie să existe case sigure pentru femei, trebuie să se ia măsuri în fiecare stat membru în parte, iar politica și societatea societatea trebuie să uh, pornească de la ideea de egalitate și această egalitate trebuie să fie realmente trăită, pentru că altfel nu se poate libertate și nici nu se poate să se încheie violența la adresa femeilor. Mulțumesc, domnul Urtasun, un minut. Microfon. Gracias, presidenta. Los, los hechos de Colonia, así como cualquier hecho. Ceea ce s-a întâmplat la Köln actele împotriva femeilor sunt uh, cu adevărat uh, condamnabile. Și ar fi foarte multe de spus aici, dar nu cred că această dezbatere ar trebui să devină o dezbatere împotriva migrației, pentru că violența împotriva femeilor este o problemă globală, uh, o problemă mondială. Acest lucru a tot fost repetat și în raportul privind egalitatea de gen. O treime din femei uh, au spus că au fost deja victimele unui act de violență. În Spania, în Două, în anul trecut uh, au murit um, 56 de femei în urma acestor acte de violență. Uh, ca urmare, o concluzie corectă ar fi să avem o directivă de, privind combaterea violenței împotriva femeilor. Mulțumesc. Uh, doamna Andolfi, uh, două minute. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc doamnă comisar. Nu este acceptabil ca această dezbatere să fie la ora atât de târziu uh, și uh, la o lună după ce s-a întâmplat. Uh, este foarte clar că ce s-a întâmplat la Köln a fost un adevărat joc al violului. Și toate aceste lucruri țin și de Poliția Federală, nu numai de cea locală. Acum nu mai contează dacă e vorba de refugiați sau nu. Este vorba de o rețea criminală de bărbați care au abuzat de femei. Noi condamnăm cu severitate aceste practici și orice fel de act de violență, indiferent de cine face asta și unde, în Europa, în Asia sau în Africa. Eu nu vreau ca drepturile și libertățile cu greu câștigate de noi, femeile, să fie astăzi puse în pericol. Nu doresc acest lucru, iar Comisia trebuie să fie în prima linie pentru a ne ajuta să uh, rezolvăm acest flagel al uh, um, violenței. Uh, political, correctness, political correctness nu este, vorba, uh, nu este o soluție acum. Avem nevoie de fapte și nu de vorbe. Doamna Montel. Cologne, Düsseldorf, Stockholm, Stuttgart. Köln, Düsseldorf, Stockholm, Hamburg, Zürich uh, și nu le enumăr pe toate. În fiecare dintre aceste orașe, femeile au fost uh, victimele unor uh, agresiuni sexuale comise de hoarde de migranți și autoritățile franceze au rămas tăcute. Denunță fascismul patriarhal și au spus celor care au denunțat aceste violuri ca o consecință a sosirii uh, Uh, migranților le-au spus să-și vexe rahatul rasist în altă parte. Susținuți de Marine Le Pen, patrioții din Franța au uh, spus adevărul, au deschis gura și uh, partidul FN este cel mai feminist partid din Franța pentru că e singurul care apără femeile. Uh, mult timp s-a crezut că catolicii sunt împotriva femeilor pentru că nu vor să le lase să avorteze, dar în Franța niciun partid de uh, anvergură nu se opune avortului. Iar uh, Frontul Național și el apără acest drept dobândit și trebuie să protejăm femeile de migranți. Urmează doamna Galpelz, 1 minut 30 tisztelt elnök asszony biztos asszony egyrészt örülök ennek a mai vitának. aș dori în primul rând să vă spun că mă bucur foarte mult să particip la această dezbatere care se referă la un subiect deosebit de important. în același timp sunt foarte tristă pentru că uh, vorbim despre evenimente pe care totuși nu putem să le discutăm cu suficientă deschidere. Uh, sunt lucruri care s-au întâmplat atât de aproape de noi. Până acum ni se păreau undeva acolo, îndepărtate. Însă acum trebuie să ne pregătim pentru aceste situații și cel mai uh, uh, grav este că au avut de suferit femei, tinere femei. Nu trebuie să lăsăm să se mai întâmple așa ceva. Trebuie să acționăm împotriva violenței, să demonstrăm zero toler- toleranță zero. Nu trebuie să păstrăm tăcerea, trebuie să vorbim despre asta. Cum a putut primarul uh, să spună că femeile nu ar trebui să mai poarte fuste scurte și că ar trebui să, să nu mai umble noaptea pe străzi. Nu trebuie să fim naivi. Um, cei care au comis aceste acte au știut clar ce fac. Din păcate, aceasta este realitatea. În uh, cultura europeană creștină, femeile au fost întotdeauna respectate și nu putem tolera ce s-a întâmplat. Mulțumesc. Doamna Moody, două minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă alătur colegilor în această aulă care condamnă atacurile împotriva femeilor în toată Europa de anul nou. Însă, hărțuirea femeilor nu a început pe 31 decembrie 2015. Cu două luni în urmă a avut loc uh, festivalul October Fest unde au fost uh, declarate sute de hărțuiri și se pare că nu eram așa de îngrijorați atunci. Iar Agenția pentru Drepturile Fundamentale a spus că în 2014 că o femeie din trei a fost uh, victima unei violențe de un fel sau altul. Deci hărțuirea femeilor nu este un fenomen nou. Violența și discriminarea în Europa au loc de multă vreme și înainte de ce s-a întâmplat la Köln. Eu întotdeauna am condamnat aceste acte și pe oricine le practică. Mă bucur că colegii mei doresc să facă ceva practic pentru a îndrepta situația, însă în tot timpul în care m-am ocupat și eu de asta, niciodată nu i-am văzut pe cei care țipă acum cel mai tare eh, să stea lângă noi eh, umăr la umăr pentru a lupta pentru drepturile femeilor. Mă bucur că uh, păcătoșii se leapă de astăzi de păcate, însă mi-e teamă că unii s-au precipitat uh, și uh, doresc acum să apară ca un fel de apărători ai femeilor. Ei, de fapt, uh, folosesc un limbaj al urii și nu e vorba de o protecție a femeilor, dar poate că greșesc. Uh, Poate că acum ei vor cere guvernului britanic să ratifice în sfârșit um, tratatul, uh, convenția de la Istanbul um, care se ocupă de um, hărțuirea femeilor. Sper asta. Între timp, haideți să sperăm că vom avea politici care să apere femeile noastre de hărțuire, de violență, oricare ar fi forma acestora și oricare ar fi făptașii. Vă mulțumesc foarte mult! Doamnă Moody, avem un cartonaș albastru din partea domnului jurek Acceptați întrebarea? Nu, atunci are cuvântul doamna Trebesius, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Evenimentele de la Köln nu sunt evenimente izolate. În aproximativ, de, în aproximativ 20 de orașe din Germania, femeile au fost atacate în acest fel. Aceste acostări uh, făcute de către tineri bărbați din uh, Africa de Nord sunt uh, aproape violuri, sunt departe de a fi normale și societatea germană trebuie să le condamne pentru femeile din orașele noastre, ziua, viața de zi cu zi s-a schimbat deja, pentru că se tem în permanență că pot fi atacate oricând în locuri publice și că nu sunt protejate în niciun fel. Ele își modifică stilul de viață și stilul vestimentar. Este, uh, noi cerem să se introducă zone sigure pentru femei în spațiile publice și în transporturile în comun. Uh, Eh, doamna Merkel a spus că e nevoie de mai multă integrare. Ce voia oare să spună? Voia să spună oare că femeile trebuie să devină eh, cetățeni de mâna a doua? Trebuie să nu uităm că nici eh, Poliția germană nu este de vină pentru că este supra-solicitată, este mult prea uh, ocupată cu toate anchetele pe care le face în legătură cu migranții și trebuie să uh, uităm, să nu uităm că femeile sunt victimele și nu migranții. Politicienii sunt de vină pentru că desfășoară politici proaste și uh, presa de asemenea este de vină pentru că nu spune adevărul. Cred că Trebuie să uh, rezolvăm această problemă și să menționăm toate aceste lucruri aici. Mulțumesc, doamna Bilbao Barandica, un minut. Gracias, presidenta. Las... Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Hărțuirile care au avut loc în noaptea de anul nou în diferite orașe uh, din Germania nu este ceva nou în Europa. Situația se va schimba atunci când uh, oamenii vor înțelege că aceste fapte sunt uh, intolerabile. Trebuie să insistăm că egalitatea nu este ceva care uh, privește doar femeile, ci este un element structural. Situațiile despre care am vorbit sunt cu adevărat regretabile pentru că um, autorii lor sunt deseori uh, europeni și trebuie să mm, vedem care este problema reală, atitudinile care duc la acest gen de agresiuni. Trebuie să înlăturăm stereotipurile, să-i educăm pe oameni și numai așa vom putea îmbunătăți situația. Uh, domnul Pimenta Lopez, două minute. Mulțumesc, domnule președinte Evenimentele care s-au petrecut uh, de anul nou sunt foarte grave. Agresiuni sexuale împotriva femeilor, planificate, coordonate. Iată contextul în care trebuie uh, să uh, evaluăm situația cu multă atenție, să vedem care sunt faptele reale care s-au petrecut, să nu cădem preadă instrumentalizării uh, de către aripile extremiste. Iată, pe 3 ianuarie. Um, s-au văzut imediat uh, reacții de acest uh, gen uh, și s-a făcut legătura cu imigrația. Trebuie să ne concentrăm de aceste probleme pe fond. Fondul reprezintă violența împotriva femeilor de oricare tip Uh, ar fi aceasta. Trebuie ca făptașii să fie aduși în fața justiției și trebuie să se lupte împotriva acestei culturi a obiectificării femeilor. Trebuie afirmat uh, sus și tare, fără echivoc, că femeia este demnă, că are drepturi și că este egală cu bărbații. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Sebastian, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar. Spre deosebire de alți uh, colegi, eu aș vrea să vorbesc realmente despre directiva europeană. Veți veni în sfârșit cu o propunere de directivă, pentru că de asta am avea nevoie. Noi încercăm să separăm lucrurile, însă, de fapt, discutăm despre violența la adresa femeilor în spațiile publice, însă violența la adresa femeilor se petrece și în spațiile private. Uh, clișeele patriarhale sunt de vină. Unii oameni se fac că nu văd și vor să dea vina pe migranți, când una din trei femei europene sunt victime ale violenței de gen. E o problemă europeană. Este o adevărată rușine și uh, aceste stereotipuri sunt duse mai departe de modul în care femeile sunt prezentate în presă și astfel violențele se propagă. Intenționează Comisia să facă ceva ca să combată violența la adresa femeilor în Europa? Mulțumesc, un minut și jumătate, doamna Roberta Metzola. Grazzi, smajna ħafna diskors dwar l-incidenti f'Cologne u fi oħra Ewropej. Fl-istess ħin, aħna qed fenomen. Mulțumesc asistăm la fenomene xenofobe și populiste la care trebuie să răspundem, iar răspunsul nostru trebuie să fie bazat pe valorile noastre, fie că e vorba de femei, de minorități, de, relig- de minorități religioase. Uh, orice fel de discriminare este uh, Uh, de neacceptat. Cu toții trebuie să beneficiem de siguranță în orașele noastre și să-i condamnăm pe cei care uh, au altă părere sau încearcă să ascundă aceste lucruri. Să fiu foarte clar, nu există niciun fel de scuză culturală pentru ceea ce s-a întâmplat în Köln, cum nu poate exista nicio scuză pentru rasism. Uh, nu contează care este sexul tău, cum te îmbraci, uh, în ce crezi, trebuie să ai libertatea de a trăi și de a nu-ți fie frică. Acesta este mesajul uh, nostru care se bazează pe valorile noastre europene. Trebuie să garantăm drepturile tuturor și în același timp trebuie să recunoaștem că libertățile uh, Uh, de bază trebuie să fie respectate peste tot pe continentul nostru, oricine, de oricine ar fi vorba. Mulțumesc. Acum doamna Soraya Post, două minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îmi place, îmi pare bine că discutăm acum problema acestor uh, violențe sexuale în sfârșit, în ultimul ceas și trebuie să subliniez că nu este ceva nou și nu este ceva circumscris uh, într-un perimetru național, lingvistic și așa mai departe. Nu, din potrivă, este vorba de un fenomen amplu, global și e nevoie de măsuri globale. O femeie din trei în Europa a fost supusă într-un fel sau altul uh, violențelor și violențelor și conjugale. Asta înseamnă că pentru femeile în Europa locul cel mai periculos este acasă la ele și, într-adevăr, iată ce chestiune politică importantă trebuie să uh, înfruntăm. Adică o jumătate din populația europeană nu se simte în siguranță nici acasă și nici în locurile publice. O tematică pe care trebuie să o înfruntăm cu toții. Asta trebuie să facă parte din politica de siguranță și securitate a UE. Și apoi, ce este groaznic este nu numai uh, că avem uh, aceste persoane cu originea lor, ci faptul că acest gen de violențe se pot petrece oriunde și că nu sunt o noutate, nu sunt apanajul orașului Köln, pot să se întâmple oriunde și să fie înfăptuite de orice fel de bărbați, de, de orice, uh, din orice clasă socială și de orice origini. Asta este marea problemă și asta este și măsura uh, indignării noastre. Însă, Iată cât de emblematică este această dezbatere astăzi. Acum se știe, uh, femeile sunt, sunt victime, dacă cineva se mai îndoia de uh, așa ceva. La noi în țară a avut loc o campanie pentru a uh, sensibiliza în legătură cu aceste molestări și mulți au spus eu vreau ca femeile să fie protejate, femeile noastre, dar eu nu, noi nu suntem femeile nimănui, suntem femei pur și simplu. Mulțumesc, doamna Girling. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș dori să condamn cele întâmplate la Căl. A fost inacceptabil. Dar aș vrea și să mai spun că da, este perfect adevărat că violența la adresa femeilor nu a fost descoperită acum. Aș dori să vă vorbesc despre ce făceam eu acum 40 uh, de ani, când eram studentă, în anii 70. Aveam uh, o mișcare numită să ne luăm noaptea înapoi. Nu știu dacă ați auzit de ea, Reclaim the Night. Scopul nostru era să câștigăm dreptul ca femeile să iasă în spațiile publice noaptea, oriunde vor ele, fără să fie hărțuite. Era esențial la vremea respectivă să atragem atenția asupra acestei probleme. Și pe atunci nu, nici nu se pomenea de o așa zisă islamizare a Europei. Era pur și simplu cultura noastră britanică, englezească și bărbații nu lăsau femeile să se poarte normal și să aibă vieți normale. E regretabil că acum ne aflăm în aceeași poziție și sper că lecția de la Köln să ne uh, permită să abordăm adevăratele cauze ale acestei probleme și să schimbăm viețile femeilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Forența, un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Eu consider că ceea ce s-a întâmplat la Köln sunt fapte evaluate și povestite de, de către unii, dar fără a se da cuvântul femeilor care au suferit așa ceva. În orice caz, trebuie ca solidaritatea să predomine și mai cred că o adevărată politică împotriva, femei, împotriva violenței împotriva femeilor, împotriva violenței masculine trebuie să pornească de la o garantare de plină a siguranței pentru toată lumea și o garanție a egalității de gen, care de fapt nu există astăzi în Europa. Și uh, din cauza acestui lucru, violența masculină predomină, o violență simbolică și o violență materială. Femeile, atunci când sunt molestate, sunt considerate obiecte și tot obiecte sunt considerate atunci când sunt folosite, instrumentalizate de campanii xenofobe și rasiste. Așa cum a spus o colegă, noi nu suntem femeile nimănuia, nu trebuie să ne protejeze nimeni, nu avem nevoie nici de uh, nași bineintenționați și nici de vreo armată care să ne protejeze. Mulțumesc! Minute. Domnul Buchner, într-o Europa liberă, femei libere trebuie să poată să iasă noaptea libere în spații publice, fără să pățească ceva. Însă în ziua de astăzi nu mai este așa și este rușinos. Pe de o parte, de vină este dreptul penal foarte lax cu infracțiunile sexuale și, de asemenea, bagatelizarea acestor evenimente. Este important că în Germania, într-un an, la noi au venit un milion de persoane, de migranți. E clar că atunci unde ai, nevoie, unde ai mai mulți cetățeni, ai nevoie și de mai mulți polițiști. În fiecare sat există și o secție de poliție, iar în Germania numărul polițiștilor nu a fost mărit, din potriva a fost micșorat. Nu se poate să iasă ceva bun de aici. După părerea mea, nu uh, ar fi trebuit să-și dea demisia chestorul poliției, ci ministrul de interne și uh, din statul respectiv, din landul respectiv și ministrii de interne din statele din jur. Mulțumesc, domnul Milan Zver, un minut și jumătate. Vă mulțumesc. Aș dori să vorbesc întâi despre titlul acestei dezbateri. De ce nu vorbim despre ceea ce s-a întâmplat cu adevărat? Un act concret de violență într-un loc precis comis de persoane pe care le cunoaștem, de persoane precise. Uh, de ce vorbim de, în general despre violența împotriva femeilor în spațiul public? Da, intenția de la bază este bună. Obiectivul este să facem tot ce putem pentru ca acest gen de violențe să nu se mai întâmple, ceea ce s-a întâmplat la Köln. Însă, aceste violențe împotriva femeilor de la Köln nu au fost un uh, simplu incident întâmplător, ci un atac împotriva sistemului nostru și trebuie să fim fermi Trebuie să fim fermi uh, în privința mesajului pe care îl transmite. Nimeni nu trebuie să ne schimbe modul de viață, nimeni nu trebuie să ne forțeze în niciun fel și mă întreb de ce multe femei, multe ONG-uri nu au spus nimic. Au păstrat tăcerea în urma acestor evenimente sau poate chiar au încercat să atragă atenția către alte aspecte, violența domestică, da, însă cred că aici am ratat ocazia de a vorbi cu sinceritate despre ceea ce s-a întâmplat. Doamna Ruja Tomașici, acum uh, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Hărțuirea sexuală și violența împotriva femeilor este, uh, inaccept, sunt inacceptabile, trebuie aspru pedepsite în orice circunstanță și bine, bineînțeles că uneori aceste lucruri se petrec în casele oamenilor și nu pot să reacționez pentru că aceste lucruri nu sunt dezvăluite. Însă să nu sancționăm violența în spațiul public și cu multă asprime nu este justificat observăm că există o tendință îngrijorătoare de, tot, de o tot mai mare hărțuire a femeilor uh, în Europa și asta de către persoane care vin din afara contextului cultural european. Incidentele recente din Germania au arătat uh, că unii uh, se ascund în spatele acelui spirit de political correctness, dar nu se poate așa ceva. Este inacceptabil nici moral și nici uh, juridic. Uh, este foarte clar că uh, justiția trebuie să se aplice tuturora și migranților și azilanților, iar uh, să fie justiție pentru toată lumea în Europa. Mulțumesc. Minute. Domnul Eck, un minut. Evenimentele de la, Köln, de la Köln le condamn și eu. Și uh, e momentul să discutăm din nou de cum putem proteja femeile de violența sexuală, pentru că 40% din femeile din Germania au fost la un moment dat în viața lor atacate um, sau victima unor violențe sexuale. Uh, Însă nu putem permite ca ce s-a întâmplat de anul nou la Köln să fie uh, folosit de partidele de extremă dreapta din Europa pentru o propagandă rasistă. Nu trebuie să permitem să fie uh, condamnați bărbații tineri care vin uh, dintr-un mediu de migranți. Nu se poate așa, nu putem permite uh, să fie suspectați oameni la modul general, numai pentru că vin din Africa de Nord sau din Orientul Mijlociu. Trebuie să avem o societate fără rasism, fără violență de gen, fără sexism, dar trebuie să ne uh, protejăm de tendințele um, xenofobe, pentru că nu e bine pentru Europa. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Zaborska, un minut și jumătate. Ďakujem, pani predsednička doamnă comisar doamnă președintă egalitatea femeilor înseamnă de fapt respectarea demnității pentru ori ființă umană, fie că e vorba de un bărbat, de o femeie, de un copil. Acțiunile care amenință uh, demnitatea umană sunt condamnabile și trebuie sancționate, mai ales dacă femeile sunt victime. Nici nu contează dacă cel care a comis actul de violență este un cetățean european, un migrant sau un refugiat. Convenția de la Geneva permite protecția refugiaților, însă sunt convinsă că orice atac împotriva demnității femeilor trebuie să fie considerat ca un fapt grav. În situația de față, când suntem confruntați cu acest flux migrațional în Europa, trebuie să percepem aceste acte ca un ca o amenințare la adresa securității noastre. Prin urmare, statele membre trebuie să-și modifice legislația pentru a putea proteja demnitatea tuturor celor care trăiesc în Europa. Are cuvântul acum domnul Iurec un minut kolonii stały się rzeczy straszne, ale które... Mulțumesc, doamnă președinte. Atacurile de la Köln au fost teribile și ne arată ce se întâmplă, din păcate, în multe locuri din Europa. Eu speram să avem o dezbatere deschisă, însă ce am auzit în această sală este nedemn. La fel este și uh, atitudinea față de uh, femei. Foarte adesea, femeile sunt uh, uh, considerate de mâna a doua în mod obișnuit. Ce s-a întâmplat la Căl nu este un lucru care să ne surprindă și nici nu e un motiv neapărat să avem dezbaterea din această seară. Și aș avea o întrebare pentru Comisia Europeană. Puteți să uh, spuneți clar uh, că poliția uh, nu a făcut publice anumite informații din motive politice? La articolul 2 din tratatul privind Uniunea Europeană se uh, spune că nu este permis așa ceva. Mulțumesc, domnul Urban Crespo, un minut. Acabar con las agresiones sexuales hacia las mujeres. Doamne președinte, violența sexuală împotriva femeilor trebuie să constituie o prioritate și să fie o adevărată bătălie care să fie dată uh, aici. Trebuie să vorbim despre cauzele profunde ale acestei violențe, dar să nu fim cinici. Violențele împotriva femeilor nu uh, sunt determinate de originea sau de nivelul economic și social al bărbaților aceștia, uh, ci e vorba de un adevărat macism care este ancorat în societatea noastră. Uh, dreapta, extrema dreaptă, vedem bine, stigmatizează migrația și pe migranți și pe refugiați pentru a încerca să câștige câteva voturi în plus. Sunt uh, uh, astfel uh, formațiuni politice care nu spun nimic de agresiunile sexuale care au loc zi de zi în societățile noastre europene, așa zis civilizate, în lumea întreagă femeile sunt uh, supuse. Trebuie să facem ceva pentru că vorbele să devină fapte. Trebuie să se întâmple ceva. A venit momentul. Doamna Șoidrova, un minut 30. Děkuji, vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, lupt împotriva violenței contra femeilor, nu pentru că aș fi o feministă, ci pentru că protejarea demnității umane este o prioritate pentru noi creștini democrați aici în Parlamentul European. Din păcate, știm că violența împotriva femeilor nu este un fenomen nou și s-a spus deja că 30% din femei s-au confruntat odată în viață cu un act de violență. Însă astăzi vorbim despre un atac fără precedent care a avut loc la Köln în noaptea anului nou. Agresorii au fost uh, migranți și refugiați când de fapt am aștepta ca aceștia să manifeste um, recunoștință. Prin urmare, trebuie să fim capabili să luăm măsuri suplimentare de asigurare a securității acest gen de atacuri uh, nu au făcut decât uh, să facă să crească resentimentele împotriva refugiaților. Cu toate astea, nu putem uh, să păstrăm tăcerea. Trebuie să fim conștienți de riscurile pe care le aduce această concentrație mare de persoane care provin dintr-un mediu atât de diferit din punct de vedere social și cultural. Trebuie ca mm, Uniunea Europeană să reacționeze aplicând măsuri de securitate mai importante. Mulțumesc. Are cuvântul acum ao Un minut. President. Mulțumesc, doamnă președinte. S-a întâmplat așa de multe la Köln de anul nou și în alte orașe, că chiar și mass media și stânga nu, nu puteau să spună că nu s-a întâmplat nimic, însă nu spunem că este ceva nou. De ani de zile, de decenii încoace, migranții, mai ales din Africa de Nord, uh, s-au dedat la o serie întreagă de violențe sexuale, așa cum arată statisticile europene. Abordarea noastră față de această problemă este mai degrabă naivă se crede că dacă îi aducem pe aceștia într-o sală de clasă și, de școală și uh, uh, învățăm care sunt valorile noastre europene, o să devină niște socialdemocrați foarte drăguți. Dar nu se va întâmpla asta. Dacă transferi oamenii din Orientul Mijlociu în uh, Europa, o să vină cu uh, mentalitate de acolo, din Orientul Mijlociu acești oameni acționează așa pentru că nu știu uh, că nu se face asta și vor să arate care este șeful și cine domină astăzi în spațiul public european. Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Ceaba Șogor, 1 minut 30. Nobody can claim... Mulțumesc! Nimeni nu poate spune că în Europa violența la adresa femeilor este uh, înfăptuită numai de migranți. Din păcate, foarte multe femei sunt victime ale uh, violenței uh, de gen în Europa. În conformitate cu datele statistice, una din cinci femei europene au uh, fost victime ale hărțuirii sexuale. Și 2% dintre ele au fost fuseseră victime ale violenței sexuale înainte de uh, sondaj. Uh, însă nu putem nega că a fost uh, ceva diferit ce s-a întâmplat la Köln. Ce s-a întâmplat a fost că atacurile nu au fost ascunse. Atacatorii au făcut-o în spațiul public, uh, fiind conștienți pe deplin de faptul că ce fac nu este acceptabil în cultura uh, occidentală. De aceea nu trebuie să minimalizăm evenimentele de la Köln și să ne asigurăm că autorii sunt aduși în fața justiției nu înseamnă că nu trebuie să le oferim uh, azil celor care fug de persecuții și care fug din calea morții și nu înseamnă că nu trebuie să condamnăm poziția extremei drepte cu privire la migranți, pentru că aceasta poate crea o uh, spirală a violenței de neoprit. Principala concluzie este că societățile de primire, pentru a integra pe cei care cer azil, trebuie să-și modifice uh, atitudinea față de migranți și să le ceară acestora să adere la valorile europene de bază. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Șuița, un minut și jumătate. Mulțumesc! Conform unui sondaj realizat în 2013, 43 de femei au spus că au fost uh, expuse hărțuirii sexuale în anul respectiv. În Franța, un alt sondaj a arătat că una din patru femei uh, se temeau să meargă pe stradă și una din cinci femei au fost victimele unui, unei agresiuni pe stradă. Această dezbatere a fost uh, provocată de evenimentele de la Köln. Într-o lume liberă nu putem să permitem ca femeile și fetele noastre să nu poată să uh, Circul liber în spațiul public. Vorbim aici de fapte concrete care trebuie considerate infracțiuni, indiferent uh, de autorul lor, uh, un cetățean european, un migrant, un uh, refugiat. De aceea cred că trebuie uh, să se aplice legea înainte de toate, nu trebuie să uh, facem nicio generalizare condamnându-i pe cei care au venit în Uniunea Europeană. Nu, trebuie să aplicăm legea. Trebuie să înțelegem că, într-adevăr, avem nevoie de integrare, de protejarea drepturilor și valorilor europene. Mulțumesc. Acum, înainte de Cash DI, doamna Mariana Petir, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Orice violență trebuie să fie condamnată, nu se poate justifica așa ceva, indiferent de circunstanțe în care a avut ea loc. Însă, oricum, femeile sunt mai mult victime ale violențelor, ale hărțuirilor, așa cum se discută și aici. Însă, recentele evenimente merg dincolo de o simplă hărțuire sau violență împotriva femeilor. Aceste evenimente groaznice au arătat foarte clar cine sunt făptașii, uh, cine sunt vinovați de aceste crime, care este profilul lor, profilul lor nu trebuie să-i condamnăm pe toți migranții uh, în uh, bloc, însă să știm că de asta dată nu e vorba de cetățenii UE care au făcut așa ceva. Oricum, asta o datorăm tuturor victimelor violențelor, așa cum datorăm refugiaților protecția noastră în Europa. Uniunea Europeană crede în valori, crede în demnitate, Uniunea Europeană protejează drepturile fundamentale uh, ale femeilor și nu acceptă violența în orice fel de formă. Aceste valori fundamentale trebuie să fie protejate, propășite și să se aplice tuturor celor care caută să facă din Europa o casă temporară sau uh, permanentă. Lupta împotriva violenței și promovarea valorilor noastre, integrarea și dialogul intercultural sunt elemente esențiale în această discuție. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Patru persoane s-au înscris la cuvânt și încep cu doamna Pico Ruonen Lerner. Un minut. Arvoisa puhemies. Yksin... Mulțumesc, doamnă președinte singure în întuneric. Așa trăiesc femeile din Finlanda în fiecare iarnă și uh, așa merg la schi, așa uh, ies să alerge. Astfel de formulări sunt folosite acum. Se spune că dacă vrem să facem asta, dacă vrem să ieșim afară, nu trebuie să ne temem. Și trebuie să ne fie clar și ce înseamnă violența sexuală. Trebuie să fie clar că în multe state musulmane autoritare sexul este o problemă. Homosexualitatea este tabu, la fel și sexualitatea femeilor. Oamenii sunt uh, reprimați și există consecințe. Ce s-a întâmplat la Köln, s-a întâmplat și la Helsinki. Dragi colegi, valorile noastre nu mai valorează nimic dacă nu sunt apărate și uh, mai avem cu toții ceva de făcut. Mulțumesc. Doamna Senra Rodriguez, un minut. Obrigada, președintă. Mulțumesc, doamnă președinte. actele împotriva femeilor provin din patriarhatul care domină în continuare societatea noastră, mai ales în culturile din care provin acești migranți. Orice violență trebuie să fie condamnată și sancționată. Peste o jumătate din femeile europene se tem și își schimbă obiceiurile pentru a evita anumite locuri și anumite situații pentru că se tem să nu cadă victime hărțuirii sau agresiunilor sexuale. În 2014, un milion de femei au denunțat agresiuni în Europa. În Spania, 553 de femei și-au pierdut viața în aceste agresiuni. Doamnă comisar, această situație nu mai poate fi tolerată. Avem nevoie de acțiuni împotriva macismului și pentru eradicarea violenței împotriva femeilor. Domnul acum două minute. foarte mult, președinte. Hărțuirea sexuală, violența împotriva femeilor sunt fenomene, sunt probleme eh, sociale care nu eh, durează de multă vreme și care se tot agravează. Recent, 90 de femei au suferit hărțuiri sexuale în Polonia și conform poliției se pare că făptașii ar fi cetățenii africani sau arabi. Uh, după aceea au avut loc manifestații pentru a uh, protesta împotriva acestor violențe și împotriva politicii de migrație a uh, cancelarei Merkel. Este foarte clar că migranții trebuie să se integreze în societatea europeană, chiar și pe timpul scurt um, cât sunt în Europa. Violența împotriva femeilor, bineînțeles, nu e determinată de naționalitate sau de religie. În societățile noastre, în criză, violența împotriva femeilor și inegalitățile tot se adâncesc. Mulțumesc! Mulțumesc și acum, pentru că sunteți ultima vorbitoare din seara asta, am să vorbesc și eu spaniolă și are cuvântul doamna González Peña señora presidenta una de cada tres mujeres en la unión europea ha sufrido en în uniunea europeană o femeie din trei a fost uh, agresată fizic sau psihic în viața ei. În Spania, foarte multe femei sunt uh, ucise uh, Uh, cad victimă violenței uh, domestice. Foarte multe femei, prea multe, sunt uh, victime ale violenței de gen în Uniunea Europeană. Violența macistă este o problemă structurală în Uniunea Europeană și se petrece în toate statele membre. Femeile din Germania se înscriu și ele în aceeași uh, tendință și constatăm că această cultură ne este comună nouă tuturor. Rasismul și xenofobia sunt uh, acuzații foarte grave. Trebuie să luptăm împotriva limitării libertății femeilor în orice fel. Și trebuie să investim în sensibilizare și educație. Mulțumesc! Și acum are cuvântul doamna comisar Corina Crețu. Thank you very much, madame la Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați uh, eurodeputații. A fost o dezbatere deosebit de utilă și apreciez eforturile dumneavoastră de a sublinia necesitatea de a pune capăt hărțuirii sexuale și a violenței împotriva femeilor. Știu cât de uh, ferm vă luptați aici în Parlamentul European pentru demnitatea femeilor, pentru drepturile femeilor, inclusiv pe piața muncii, în viața politică. Este trist să spunem că acum vorbim despre violență, nu mai vorbim uh, nici măcar despre lipsă de respect, uh, un lucru care există peste tot în statele membre. Da, nu putem uh, să ignorăm violența, nu putem să ignorăm ceea ce s-a întâmplat în Köln și în alte părți uh, din Europa și din lume. Această dezbatere ar trebui să fie un semnal foarte important pentru întreaga uh, Europa. După cum am spus în uh, discursul introductiv, multe state membre în numele statele membre în numele principiului de subsidiaritate ar trebui să fie în linia întâi pentru a asigura uh, siguranța publică și ordinea publică, asumându-și responsabilitatea, pentru că în tratate nu se prevăd um, competențe pentru Uniunea Europeană în asigurarea securității și ordinii publice. Însă, sigur după, sigur, după cum știți cu toții, Uniunea Europeană a adoptat mai multe instrumente juridice care stabilesc reguli comune de protejare și de asistență pentru victimele infracțiunilor și uh, colega mea, Vera Iurova, uh, va avea ocazia să vorbească mai în detaliu despre instrumentul orizontal de protecție a um, victimelor uh, în general, oferind un sprijin specific victimelor um, actelor de violență de gen. Comisia Europeană se concentrează în prezent pe implementarea legislației existente. Avem directiva privind drepturile victimelor. Sigur că vom monitoriza și evalua implementarea de către statele membre înainte de a Uh, decide ce vom face în continuare. De asemenea, 11 state membre au notificat Comisia uh, cu privire la măsurile de implementare la nivel național. Totuși, trebuie să adaug că sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să condamnăm cu fermitate și să sancționăm uh, actele de violență la care au fost supuse milioane de femei în Europa. Comisia Europeană va lucra împreună cu Parlamentul European pentru ca egalitatea și drepturile și libertățile noastre fundamentale să fie o realitate pe teritoriul european. regulile de confidențialitate, religia uh, nu pot uh, justifica niciodată um, violența. Obiectivul nostru este eliminarea violenței și um, punerea sub acuzare și sancționarea autorilor doamnă comisar aici se încheie dezbaterea.